Dragi colegi, îmi face mare plăcere să-l primesc astăzi pe președintele Comisiei Uniunii Africane, Musa Faki Mama. El va ține o cuvântare în fața plenarei. Africa este o prioritate pentru Uniunea Europeană împărtășim multe valori și culturi, dar și uh, provocări de secur- securitate, de imigrație, șomaj, schimbare climatică. Din acest motiv, trebuie să consolidăm parteneriatul nostru strategic și să lucrăm împreună pe picior de egalitate pentru a găsi soluții concrete la problemele cetățenilor noștri. Salut eforturile Uniunii Africane în lupta împotriva terorismului. Cooperarea noastră este esențială în zona Sahel, în regiunea lacului Ciad și în cornul Africii și în Libia. Avem un interes comun de a gestiona fluxurile migratorii, de a lupta împotriva traficului de persoane, de a preveni radicalizarea. Este de asemenea indispensabil să creăm oportunități de ocupare pentru tinerii din Africa, în Africa. Trebuie să dezvoltăm o diplomație economică puternică și să investim mai mult și mai bine în acest continent. Îmi exprim uh, grava preocupare în legătură cu criza alimentară și foametea care face ravagii în multe zone africane. Mâine, cu ocazia vizitei dumneavoastră la Strasburg, voi discuta cu secretarul general al ONU despre această criză umanitară. Sunt convins că trebuie să consolidăm legăturile noastre cu statele africane, dar, de asemenea, la nivel interinstituțional, cu organizația noastră soră, Uniunea Africană. Domnule președinte, aveți cuvântul domnule președinte onorați deputați excelențele voastre doamnelor și domnilor Mă bucur că îmi oferiți ocazia de a lua cuvântul în fața adunării dumneavoastră prestigioase, care reprezintă popoarele Europei și diversitatea acestui continent. Parteneriatul Africa-Europa, consolidat uh, încă din 2000, în 2000, de la primul nostru reuniune la nivel înalt de la Cairo, a ajuns la etape decisive. Sunt convins că viitoarea reuniune la vârf din noiembrie, care este acum în curs de pregătire, va reprezenta o nouă etapă în înaintarea noastră către un viitor radios pentru popoarele noastre. Perechea Africa-Europa are o poveste frumoasă. Am depășit umbre și lumini și astăzi această pereche se uh, mândrește cu vivacitatea, dinamismul și uh, promisiunea unui uh, orizont senin. De la un mal la altul al Mediteranei, Egiptul, Grecia, Fenicia, Roma, Cartagina, au uh, țesut de secole întregi între continentele noastre pânza unei relații imposibil de distrus. Colonizarea de-a lungul uh, secolurilor, secolelor ne-au pus față în față culturile și civilizațiile atât de diferite în spiritualitățile lor și în dogmele lor, însă complementare în umanismul lor și în tendința lor esențială și uh, de nedistrus către libertate. Colonizarea Africii de către puterile Europei a fost cu siguranță un moment controversat în istoria noastră comună. Da, a existat dominație, a existat exploatare, a existat uh, chiar și sclavie, supunere. Sclavia, care este o insultă execrabilă în fața demnității umane, care nu vor uh, dispărea ca prin farmec. Poeți uh, celebri au uh, imortalizat această durere. Gânditori și intelectuali africani și europeni au interpretat și au explorat acest segment al istoriei noastre. Oamenii politici au făcut procesul colonizării și uh, doctrinele lor uh, eliberatoare au um, pus capăt colonizării. Cred că trebuie să tragem învățămintele adecvate pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Cu toate acestea, astăzi uh, nu uh, am venit aici pentru a răsuci cuțitul în rană și pentru a mă gândi la trecut. Eu doresc să las în urmă acest trecut. În intervenția mea am dorit să subliniez faptul că aceste cicatrici sunt înscrise în memoria colectivă a popoarelor africane și că ele nu pot fi șterse. Istoria relației noastre, ca orice poveste uh, pasională, nu a avut doar momente sumbre. Este și o poveste a luminii, a schimbărilor fecunde, a influențelor culturale și spirituale reciproce, îmbogățitoare, care ne-au emancipat și ne-au înviorat. Această reuniune, de-a lungul secolelor, a contribuit la moștenirea civil-legislațională a dumneavoastră și a noastră. Domnilor și domnilor, mediul nostru internațional se recompune la, într-un ritm uh, incredibil și îngrijorător. Noi uh, puteri încearcă să-și găsească locul într-o lume care a devenit multipolară. Singura speranță a uh, unui viitor durabil stă în acțiunile colective. Europa și Africa în această lume mondializată, globalizată, par să, fie dedic, să se dedice înțelegerii, pentru că au un destin comun, istoria lor, valorile lor diferite, dar complementare, apropierea geografică face din cele două extinderea, prelungirea celelalte. Domnilor și domnilor, pentru uh, a putea da roade, parteneriatul între Uniunea Europeană și Uniunea Africană trebuie să se bazeze pe principii solide și uh, trebuie să ținem cont de dimensiunile multidimensionale ale acestui parteneriat și de mizele globale care sunt întotdeauna tot mai mari respectul reciproc, egalitatea, libertatea și solidaritatea sunt reperele și jalonele inalterabile ale unei relații solide, durabile și avantajoasă pentru ambele părți. Africa și-a reunit uh, inteligențele pentru a concepe și a adopta o agendă ambițioasă pentru următorii 50 de ani. 5, 5 ani având în vedere o uh, Africă integrată, prosperă și Uh, pacifică. Această agendă vorbește despre strategia Africa-Europa care sărbătorește în acest an a 10-a aniversare. Agenda 123 este acum standardul Uniunii Europene și el ne ghidează calea către viitor și pune bazele cooperării noastre internaționale și parteneriatului nostru strategic. Deși uh, ieri Africa uh, a fost teatrul unor uh, conflicte dure în Cornul Africii, în Sahel, în Ceea ce în Africa Centrală, elementele renașterii africane sunt astăzi palpabile. Resursele halieutice, um, suprafețele arabil, arabile și mai ales vitalitatea populației, în majoritate tânără, a Africii, împreună cu o bună guvernanță bazată pe o viziune curajoasă și determinată, bine determinată a coalizării Africii, de stimulare comercială și a de ștergerea barierelor vamale, prin inițiative inovatoare, bazate pe agricultură proprie și pe um, tehnologii regenerabile, reprezintă pârghii esențiale ale renașterii pe care ne dorim. Rata de creștere economică a Africii uh, a um, rămas uh, durabilă în ultimii ani și uh, ea va susține lupta noastră împotriva impunității, corupției, risipei și uh, îndeturnării de fonduri publice. Din acest punct de vedere, pentru noi, prioritatea este uh, înființarea unor instrumente pertinente adoptate de instanțele uh, competente ale Uniunii Europene și respectarea angajamentelor pe care ni l-am asumat. Reforma Uniunii Africane, decis în, la summitul din ianuarie 2017, reprezintă o ocazie reală a renașterii noastre. Noi um, ne vom uh, asuma răspunderea acestei organizații și vom um, susține tendințele pozitive pe care le putem observăm. De acum încolo vom uh, folosi toată forța pentru a elimina dramele sociale cu care Africa se confruntă um, în fața secetei, foametei, conflictelor armate și uh, situațiilor de încălcare a drepturilor omului. Aceste crize și conflicte fac din uh, drepturile omului prioritățile noastre și cu uh, înverșunare dorim să ne urmărim obiectivele pentru 2020. Eradicarea jihadismului face parte din prioritățile noastre pentru că dorim să luptăm pentru pace și stabilitate și uh, de aceea facem eforturi viguroase de prevenire și de, de prevenire și uh, de gestionare a situațiilor. Apreciem foarte mult uh, susținerea dumneavoastră multifacetată în aceste uh, momente dificile. Domnilor și domnilor, toate perspectivele actuale și viitoare ne arată că Africa este regiunea din, de pe pământ care suferă cel mai mult ca urmare a schimbărilor climatice și a uh, pierderii uh, biodiversității. se reduce posibilitatea vieții înseși în uh, zone foarte largi. Africa este continentul care poluează cel mai mult din întreaga lume și ea este cea mai afectată de schimbările climatice. De aceea nu este inutil să amintim că Africa uh, nu beneficiază decât de eforturi puține pentru a uh, contracara amenințările uh, pe care le o reprezintă schimbările climatice împotriva umanității. Parteneriatul nostru ar trebui să fie de acum încolo um, concentrat și pe combaterea schimbărilor climatice, care trebuie să fie îmblânzite. Faptul că s-au deschis culoare de comerț cu Africa este un lucru bun. Comerțul a crescut mult cu 50% între Africa și Europa. Astfel, um, volumul global a investițiilor private europene a ajuns la uh, aproximativ 200 de miliarde de euro pe an. Întreprinderile sunt primul creator de locuri de muncă, bogăție și prosperitate economică. Rolul lor uh, crucial în dezvoltarea noastră economică și socială înseamnă că sectorul antreprenorial va avea un loc uh, preferențial în uh, politicile noastre viitoare. Suntem încurajați să ne concentrăm pe liberul schimb între continente. Vom fi atenți și foarte deschiși ideilor de investiții private și de investiții într-un plan Marshall pentru Africa, un uh, concept susținut de președinția germană a G20, pe care îl susțin și eu. Susținem aceste demersuri și această direcție. Și peste 60% din populația Africii reprezintă tineri. Femeile sunt peste jumătate din populația actuală a Africii. Tineretul și dimensiunea de gen fac parte din prioritățile noastre strategice și ele uh, se regăsesc în toate programele noastre și în toate parteneriatele cu alți actori. Chestiunea migrației reprezintă o dublă provocare. Sunt oameni care se aruncă orbi uh, între valuri, condamnându-se singur la naufragiu. Acest lucru reprezintă o uh, provocare care nu are decât o singură soluție, să redezvoltăm, să dezvoltăm Africa și să oferim tineretului nostru un viitor mai bun pe continent. Parteneriatul nostru găsește aici un teren neexplorat, pentru că există o excepțională comunitate de interese și de avantaje reciproce. Diaspora, a șasea regiune a Africii din punctul nostru de vedere, după cea din nord, sud, est, vest și centru, ocupă un loc important pe agenda noastră. Contribuția sa multiformă la dezvoltarea continentului prin resursele intelectuale și financiare pe care le vehiculează este importantă. Am insistat, domnilor și domnilor, asupra parteneriatului Um, acestea sunt datele esențiale ale mesajului pe care îmi faceți onoarea de a l asculta. Trebuie să înțelegeți setea mea de a vă vorbi cu inima deschisă. Aș, trebuie să vorbesc despre chestiunea de fond a raportului dintre universalismul parteneriatului nostru și relativismul său Există nuanțe și chiar divergențe între Europa și Africa. Nu este temperamentul și nici uh, filozofia politică a mea să uh, menționez aceste, să insist asupra aceste diferențe, asupra conflictului de civilizații, de culturi, de religii. Credul meu aici este dialogul, căutarea unui consens, descoperirea reciprocă înțelegerea și solidaritatea civilizațiilor și culturilor și religiilor. Pledez uh, pentru construirea de poduri și nu de ziduri. Am construit construind punți nu vom nega diferențele. Diversitatea noastră este în centrul mișcării noastre, a vieții noastre, a dinamismului nostru. Și nu trebuie să negăm această diversitate. Da, Africa are anumite uh, aspecte care îi sunt proprii chestiunea justiției penale internaționale, competențele universale, uh, raportul între justiție și conciliere. Vreau să vă vorbesc despre probleme africane, de soluții africane și acest lucru nu ar trebui să legitimeze devierile politice. În același timp, însă, trebuie să vorbesc despre un aspect de actualitate extremă. Mă bucură de vigilența societăților civile africane și de mobilizarea lor în legătură cu aproape totalitatea domeniilor de cooperare între noi, domnilor și domnilor parlamentari. Îndrăznesc să sper că formula faimoasă a lui Jules Verne care spunea nimic nu se poate realiza, nimic măreț nu se poate realiza ce nu este la început o speranță aparent irealizabilă. Vă mulțumesc că uh, ați dat curs invitației mele și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Un le domnule președinte. După cum vedeți, construim deja punțile între Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Uh, eurodeputații au venit în număr mare să vă salute și să salute discursul dumneavoastră. Trebuie să fim uh, pragmatici și să trecem la lucru. Împreună cu doamna Mogherini, înalta reprezentant a Uniunii Europene pentru politica externă, poate să uh, facă uh, multe în acest sens. Parlamentul este foarte angajat, trebuie să, să construim uh, legături, poduri în, la nivel economic, social și al transporturilor. Eu întotdeauna am susținut că trebuie să legăm rețelele transeuropene și cele transafricane de transport. Trebuie să lucrăm împreună. Eu sunt optimist, însă trebuie să avem Uh, să ne fie foarte clar, nu putem să câștigăm lupta împotriva terorismului și nu putem să rezolvăm problema imigrației dacă Europa și Africa nu lucrează împreună. Iată de ce trebuie să consolidăm aceste legături. O spun uh, prietenilor mei europeni că întotdeauna trebuie să ne uităm către Africa, nu cu ochelari europeni, ci cu ochelari africani. Iată unde stă prietenia între noi și dumneavoastră. Întotdeauna veți fi binevenit la Parlamentul European. Vă mulțumim!